Bună dimineața, dragi colegi, îmi cer scuză, dar am avut un trilog foarte important și mai mulți colegi am, la care am participat mai mulți colegi. Aș dori să vă rog să testăm sistemul de vot, să deschis votul. Domnul Calveșambon nu are cartela de vot? să doriți să interveniți în legătură cu regulamentul de procedură? Vă dau cuvântul. De micro. Cu microfon, vă rog. Nu Mă bucur când uh, ne jucăm cu votul și cu timpul de, uh, deputaților. Este ora 10 și 20 de minute. Cu toții am avut dificultăți să ne aranjăm uh, agendele, să găsim un moment. Eu vorbesc în numele grupului ALDE, două persoane deja din grupul nostru trebuiau să plece, au pierdut deja votul. Sunt persoane care s-au oferit să înceapă la timp, iar dumneavoastră n-ați permis acest lucru. Eu cred că nu este în regulă să procedăm astfel și nu mai vreau ca votul să se deruleze astăzi, ci în altă zi. Este o practică nedemocratică pe care a susținut-o, ori eu unul nu uh, susțin așa ceva. Da, mi-am cerut scuze pentru că trecem prin perioade foarte, într-o perioadă foarte dificilă, cu multe negocieri tripartite care se desfășoară în același timp cu ședințele comisiei. Aș dori să începem cu votul. Primul vot acord provizoriu privind obligațiile de compensare a derivatelor OTC, EMIR, raportul Langen s-a deschis votul, vă prin apel nominal. The vote is ah, the vote is closed. S-a închis votul. 36 pentru, un vot împotrivă, o, două abțineri. Felicitări raportorului. Second vote on, uh, on uh, benchmarks. Uh, Raportul Nina Gil. Acum s-a deschis votul. Vot prin apel nominal. Vote is closed. S-a închis votul. 38 in favor. 38 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Se adoptă felicitări raportoarei. Urmează computerizarea circulației și supravegherii bunurilor supuse accizelor, reformare, raportarea a fost Case Winborn, s-a deschis votul, vot prin apel nominal. Vote is closed. Am închis votul. 39 de voturi pentru. Unanimitate. Se adoptă. Felicitări. Next, uh, uh result of trilogue, still SMEs growth promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri. Acum s-a deschis votul. Ah, Vote is closed. S-a închis votul. Uh, 36... 36 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului Ansander. And now Now we go, we go to the vote on uh, the report of uh, Jonas Și am ajuns la raportul lui Jonas Fernandez. Titlul garantată cu obligațiuni suverane. Începem cu propunerea de respingere. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Is rejected se respinge. Deci continuăm cu votul. Compromisul A. Deci 19 voturi împotrivă, 12 voturi pentru, 8 abțineri. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CAA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DB pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul DC pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul DD pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul de E pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul de F pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul de G pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul de H pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul de I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul de J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul de K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se, ado- se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 197 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N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 Vote is closed. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 12 împotrivă, nicio abținere. Felicitări raportorului. Nu a fost un raport ușor. Aș dori să mulțumesc și tuturor grupurilor politice pentru abordarea lor uh, constructivă. Și am terminat. For the scheduled time for the votes, so nu am, nu am depășit prea mult uh, perioada prevăzută voturilor. Announcement for your... We have even the time for the announcement. Mai avem timp chiar și pentru comunicări rezumatul recomandărilor și deciziilor luate de coordonatori Brexit. Președintele a indicat că, dincolo de procedurile de obiecție timpurie, nu există alte chestiuni spe- specifice pentru Econ. Numiri. Am decis ca trei dosare fiscale să nu fie alocate până la sfârșitul acestui mandat. Ne-am, președintele s-a referit și la posibila separare a directivei privind creditele ne, neperformante în urma unui schimb de opinii, s-a decis ca opțiunile să fie prezentate în formă scrisă și știți că această parte a fost uh, ștarsă în urma unui vot. Uh, reuniunile ECON din iulie până în decembrie au fost uh, aprobate, delegațiile și vizitele, Dublin, Bundesbankul și compoziția delegațiilor noastre. Dosarul privind pactul fiscal am decis că trebuie să aibă loc o reuniune a raportorilor și a, a raportorilor și a raportorilor din umbră. Grupul de lucru privind asistența financiară a fost convenită o reuniune cu Ashoka Modi și cu Comisia. Prezența la reuniunile tehnice am convenit ca fiecare asistent uh, parlamentar acreditat sau consilier al grupurilor ar putea să uh, participe la reuniunile tehnice privind fiscalis, uh, titlurile de valoare acoperită și indici. Apoi, um, avizul PP pentru bugetul 2020 a revenit PP-ului. A fost aprobată apoi um, propunerea de a avea o reuniune cu domnul Mondi și cu Comisia. Apoi, Curtea de Conturi Europeană, programul de lucru pe 2020. O mare majoritate a coordonatorilor a adoptat o, un subiect propus de coordonatorul PP cu titlul dedicat celor trei uh, autorități europene de supraveghere care ar trebui să monitorizeze de aproape cheltuielile legate de Brexitul. Procedura privind uh, avizele formale din partea Băncii Centrale Europene, secretariatul în după ce s-a consultat cu coordonatorul PPE, va pregăti un proiect de recomandări privind viitorul, viitoarea comisie. Examinarea actelor delegate din 21 martie a fost mutată pentru 2 aprilie, pentru actul delegat delegat solvabilității 2, apoi prezența la reuniunile tehnice, după cum am spus, am convenit ca un consilier din partea grupului sau asistenți parlamentari acreditați să participe la reuniunile tehnice privind dosarele uh, privind uh, datele publicate. Acum, negocierile interinstituționale, EMIR 22 și statutul uh, sistemului European a Bănților Centrale. Aici avem câteva vești noi. Știți că în data de 5 și 6 martie au, au, au avut loc trialoguri privind EMIR 22 și s-a ajuns la un acord intermediar. Și anume, Partidul, Parlamentul European va ar trebui, ar, ar trebui să aprobe candidații selectați pentru membrii independenți ai Comitetului de Supraveghere a Contrapărților Centrale din ESMA. Există un acord s-a retras uh, propunerea BCE de a supraveghea aceste entități pentru că domeniul de aplicare s-a, a fost redus doar la țările terțe. Poziția Parlamentului European nu ar fi dus la acest conflict cu Banca Centrală Europeană și am făcut și o declarație într-un articol din Financial Times de astăzi fost del, deloc mulțumiți de fermitatea Consiliului și nici Comisia nu a avut un uh, rol echilibrat pe această chestiune. Uh, piețele de creștere pentru IMM-uri, am încheiat acest uh, dosar într-un mod pozitiv, l-am și votat astăzi, la fel și în ceea ce privește datele publicate. Acordul include prioritățile pentru echipa de negociere a Parlamentului European, când vine vorba de uh, investițiile care pot fi considerate a fiind uh, durabile. Apoi, revizuirea sistemului european de supraveghere a, sistemului financiar. Ne-am apropiat în urma ultimului uh, trilog de un acord, în urmă cu câteva minute și negocierile finale vor fi continuate după reuniunea Comisiei Cond de acum și în fine ar trebui să mai spun că am ajuns la un acord pro, uh, provizoriu ieri pe marginea InvestEU, deci am încheiat și dosarul InvestEU. Și permiteți-mi să-i mulțumesc raportorului meu, Jose Manuel Fernandez și colegilor din Comisia pentru Bugete pentru cooperarea strânsă. Cred că am ajuns la un acord foarte bun care include multe din punctele importante pentru Parlamentul European. După cum am spus, uh, am lucrat mult, am uh, încheiat toate dosarele care puteau fi încheiate. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, um, angajaților de la secretariat pentru această muncă extraordinară. Aprobarea proceselor verbale din 26-27 noiembrie, 6 decembrie, 10 ianuarie, 21-22 ianuarie, 21-22 februarie, 4-9 martie. Dacă nu sunt obiecții, aceste procese verbale vor fi aprobate. Now we can start. Uh, Și acum putem începe la timp prima audiere publică după ce domnul Andreea Enria a fost uh, ales uh, președinte al Comitetului Unic de Rezoluție. Bine ai venit, Andreea! Thank you to uh, Andrea. Îi mulțumesc lui Andreea Enria pentru prezență la prima sa audiere publică. Bine ați venit, este o plăcere să vă avem alături de noi. Sunt sigur că această audiere va fi foarte interesantă. Am citit uh, o serie din uh, declarațiile noastre, mai ales cele care vizează un grad mai mare de transparență declarații pe care le-ați anunțat în fața Parlamentului European și acum începeți să definiți această abordare, ceea ce mi se pare extrem de interesant. Fără a mă mai lungi eu, aș dori să vă dau cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Este o plăcere pentru mine să iau cuvântul în fața dumneavoastră să, să vă prezint uh, raportul anual pe anul 2018 privind activitățile de supraveghere. Fiind de, uh, vorba de prima mea apariție oficială în Parlamentul European în calitatea de președinte a Comitetului de Supraveghere a Băcii Centrale Europene și ultima din acest mandat legislativ, aș dori să vă prezint primele impresii în care, în, pe noul meu post. O să mă refer apoi la lecțiile pe care le-am învățat de când Uniunea Bancară a fost edificată în urmă cu 5 ani. Voi discuta zonele unde am învățat din trecut și anume cadrul de gestionare a crizelor și combaterea activităților de spălare de bani și mă, îmi voi încheia intervenția cu prioritățile de supraveghere ale mecanismului de supraveghere pe anul 2019 și pregătirile în desfășurare pentru Brexit de la bun început m-a impresionat calitatea și mm, uh, gradul de dedicație al angajaților și uh, respectarea uh, standardelor tehnice din, în ciuda unui grad mare de complexitatea cadrului juridic din uh, exterior, acest lucru nu este ușor de perceput, chiar și pentru cineva care înainte eram deja implicat în activitățile de supraveghere și de reglementare a sectorului bancar european. Acum trebuie să înțelegem mai bine modul în care se desfășoară activitățile la uh, autoritățile centrale uh, de supraveghere și autoritățile competente naționale, mai ales când vine vorba de uh, cât de uh, previzibile sunt acțiunile noastre. Dar cred că avem o bază uh, pe care putem construi, bază stabilită în ultimii 5 ani de când a fost creată, a, a fost dat un mandat de supraveghere Băncii Centrale Europene în anul 2014, am înregistrat progrese importante. Am introdus, de exemplu, un uh, um, sistem armonizat de revizuire a supravegherii și a procesului de evaluare, SREP. Am armonizat aplicarea a 130 de opțiuni uh, date autorităților competente naționale. Am lansat de asemenea și revizuirea țintită a modelelor interne, TRIM, care um, își dorește să asigure că cer, cerințele de capital um, bazate pe calculele interne ale băncilor uh, sunt făcute în mod coerent peste tot în zona euro. TRIM ne-a, permit, uh, să, ne-a permis să identificăm deficiențele cele mai uh, prezente ale acestor modele interne folosite de instituțiile um, cele mai importante acestor instituții, prin decizii țintite de supraveghere, li se cere să rezolve deficiențele uh, detectate. În ultimul rând, am dezvoltat un cadru de supraveghere pentru creditele neperformante care consistă din trei elemente, care fie rezolvă moștenirea creditelor neper- neperformante și sunt menite să Uh, evite uh, acumularea de noi credite neperformante pe viitor. Există acum un cadru pentru a rezolva aceste stocuri de credite neperformante în cadrul unui dialog de supraveghere care răspunde și așteptărilor specifice fiecărui, fiecarei bănci în uh, parte. Există de asemenea și un adendum la orientarea generală privind creditele neperformante Uh, care prevede punerea deoparte a unor uh, provizioane la timp pentru creditele neperformante care vor fi acumulate. De la începutul anului 2015, mm, volumul creditelor neperformante a scăzut de la 1 miliard de euro la 628 de miliarde de euro în al treilea semestru anului 2018. Însă, Uh, din păcate există o pondere diferită a acestor credite neperformante între diferitele bănci și între diferitele regiuni. Acțiunile noastre au uh, contribuit la um, îmbunătățirea rezilienței uh, băncilor. Capitalul de categoria 1 a crescut de la 11,3% la sfârșitul anului 2014 la 14,9% în anul 2018 datorită măririi acestei pondere a capitalului și datorită reducerii activelor ponderate la risc. Am obținut foarte multe lucruri, foarte multe progrese de la crearea supravegherii sectorului bancar de către Banca Centrală Europeană. Trebuie să înțelegem că încă nu există o adevărată uh, Uh, piață um, uniformă în sectorul uh, bancar. Trebuie să mergem în continuare pe, ace- pe această cale pentru a putea face uh, mai bine față unor șocuri idiosincratice pentru acest lucru uh, trebuie să ne bazăm mai mult, să ne bazăm mai mult pe regulamente și nu pe uh, directive. Trebuie să definitivăm arhitectura Uniunii Bancare, creând un uh, fond de garanție operațional comun pentru Fondul Unic de Rezoluție și o schemă europeană de garantare a depozitelor bancare, EDIS. Mm, trebuie de asemenea să putem să gestionăm mai bine mm, crizele bancare atunci uh, când acestea au loc. Am creat în acest sens uh, planul de acțiune mm, pentru situații urgențe, urgente, ceea ce ne permite să reacționăm rapid în, situa- în condițiile în care situația unei bănci se deteriorează. Cadrul creat uh, definește foarte clar un, un proces de escaladare care conține mai multe etape și în fiecare etapă sunt prevăzute acțiuni specifice pentru a răspunde situației respective. În mod specific, situația fondurilor lichide a instituțiilor este monitorizată uh, cu mare atenție prin um, o evaluare uh, regulată a um, fluxurilor de fonduri lichide. Uh, în acest context aș dori să vă precizez că um, Comitetul Unic de Rezoluție co- uh, cooperează uh, unic um, în fiecare zi cu mecanismul unic de, de supraveghere din partea uh, Băncii Centrale Europene și există un memorandum de înțelegere între cele două instituții pentru a garanta uh, o transparență față de sectorul bancar și față de opinia publică în general. Um, aș dori să menționez faptul că acest cadru de gestionare a crizelor nu este unul definitivat dintr-o perspectivă de reglementare, este nevoie de îmbunătățiri. Suprapunerea între uh, măsurile de supraveghere și cele de intervenție uh, timpurie ar trebui să fie îndepărtate și uh, man, uh, competențele de intervenție uh, timpurie din partea Băncii Centrale europene. Europeană ar trebui să primească un temei juridic sub forma unui uh, regulament pentru a îndepărta insecuritatea juridică uh, legată de punerea în aplicare a mm, legislației naționale din acest punct de vedere și este un aspect menționat și Banca uh, de Curtea Europeană de Conturi. Trecând acum la mm, uh, combaterea spălării de bani am uh, tras un alt învățământ uh, în ultim, în, uh, din ultima perioadă și anume că acest cadru de combatere a spălării de bani trebuie să fie îmbunătățit. Banca Centrală Europeană nu are competențe în acest domeniu, dar am învățat uh, că trebuie să ne îmbunătățim cadrul de supraveghere pe chestiuni care țin de AML, cum ar fi evaluări adecvate, uh, controle de guvernanță și interne. De curând am încheiat un acord cu supraveghetorii naționali din zona economică europeană responsabil pentru respectarea cadrului privind combaterea spălării de bani și a finanțării activităților teroriste, acorduri care își doresc să faciliteze și să aprofundeze schimbul de informații. După cum predecesorul, predecesoarea mea a anunțat anul trecut, am creat o funcție de coordonare în domeniul AML. Această funcție de coordonare va facilita schimbul regulat de informații între BCE și autoritățile naționale responsabile pentru supravegherea AML și uh, vom coordona de asemenea și echipele de supraveghere comună. când vine vorba de chestiuni care țin de combaterea spălării de bani. Cu toate acestea, mandatul Băncii Centrale Europene este unul limitat din acest punct de vedere și am susține intenția Parlamentului European de a consolida cadrul european uh, AML. Haideți să vă spun care sunt și prioritățile noastre de supraveghere pentru 2019. Uh, mai întâi, în domeniul riscului de credit, BCE va promova reducerea stocului de credite neperformante. Mai mult, ca parte a noi, unei noi inițiative, vom evalua uh, creditele bancare în baza unor noi uh, criterii. Calitatea diverselor tipuri de active, precum um, active imobiliare, comerciale, Uh, vor fi foarte bine examinate. Apoi, uh, în ceea ce privește gestionarea riscului, uh, revizuirea TRIM pe care am menționat va continua. Supravegherea bancară a BCE va continua să insiste pentru îmbunătățirea proceselor interne ale băncilor pentru procesele ICAP și ILAB Testul de uh, uh, uh, stres testul de supraveghere de asemenea va uh, evalua capacitatea de rezistență a băncilor la uh, șocuri cu privire la lichidități uh, și la uh, riscuri uh, cibernetice. De asemenea, uh, vom uh, vorbi și despre uh, evaluarea activelor și de asemenea vom face pregătiri pentru Brexit, uh, un subiect pe care voi uh, discuta imediat. Uh, Brexit este uh, clar o prioritate pentru noi și asta deja de ceva vreme există foarte multă incertitudine incertitudine în ceea ce privește viitorii pași din această procedură. În acest moment se pare că uh, uh, un hard Brexit încă ar mai fi posibil. Uh, din perspectivă de supraveghere, am lucrat din greu pentru a ne pregăti pe noi și pentru a insista ca băncile să pregătească și ele cât se poate de mult pentru toate posibilele uh, situații urgente. Am evaluat uh, uh, solicitările multiple de uh, licențe din partea băncilor care uh, se vor muta în zona euro. Am oferit autorizație tuturor băncilor care uh, au înaintat o solicitare la timp și care uh, au respectat criteriile noastre. De asemenea, am lucrat îndeaproape cu solicitanții pentru a ne asigura că au măsuri de urgență puse la punct. De asemenea, am examinat uh, planurile de urgență uh, ale băncilor din zona euro în ceea ce privește uh, Brexitul. În ce, uh, Totul firește depinde de uh, măsura în care filialele uh, uh, Regatului Unit uh, sunt uh, luate în calcul în riscului. Uh, E clar că uh, băncile au încercat să se pregătească cât se poate de bine în ceea ce privește operațiunile pe care le au în Regatul Unit. Am uh, lucrat îndeaproape și cu uh, autoritățile um, britanice pentru a asigura un cadru de cooperare cât mai bun după Brexit. BCE, EBA, mă scuzați, a coordonat, coordonat cu succes pregătirea unui model de supraveghere, de cooperare în domeniul supravegării cu toate autoritățile din statele unii Europene și cu Regatul Unit. E clar că vor exista și grupuri de acțiune uh, reciprocă la nivel uh, uh, transfrontalier cu Regatul Unit și transbancar. Se uh, vor uh, supraveghea foarte bine și uh, filiale. Am făcut pregătiri interne la nivelul BCE, am început procesul de preluare a uh, supravegherii instituțiilor care uh, Uh, trebuie să fie supravegheate ca rezultat al uh, Brexitului și am recrutat personal pentru a putea face asta. Firește, monitorizăm îndeaproape uh, punerea în aplicare a planurilor de urgență ale băncilor pentru a putea interveni în cazul în care apar întârzieri. Dați-mi voie să conchid. Primii cinci ani de supraveghere bancară în Europa au echilibrat puțin terenul de acțiune pentru bănci în zona euro și au consolidat rezistența sectorului, însă mai sunt multe de făcut. N-ar trebui să uităm mai întâi lecțiile învățate de pe urma crizei și să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 cădem uh, pradă tentației de a relaxa puțin uh, regulile de îndată ce uh, situația se îmbunătățește. Vă mulțumesc că ați fost un omolog foarte competent, critic și de ajutor pentru Comitetul de Supraveghere al um, BCE în acest mandat și că ați insistat pe acest proiect de uniune bancară în interesul cetățenilor. Sunt gata să continui și să susțin această bună relație de muncă între BCE și Parlament după alegerile europene și acum sunt gata să răspund la întrebări și comentarii. Mulțumesc! Uh, mulțumim, uh, domnule Andreea Enria, pentru aceste uh, subiecte interesante pe care ați abordat. Eu însumi voi avea niște întrebări să vă adresez, dar haideți să începem cu Marcus Ferber, care este primul nostru vorbitor. Danke. Mulțumesc, domnule Andria. Este frumos să vă reîntâlnesc noua funcție pe care o îndepliniți. Trebuie să recunosc că m-ar fi bucurat că acest post să fie ocupat de o doamnă, dar până la urmă majoritatea a decis. Aș avea două uh, întrebări. V-ați referit la uh, lupta împotriva spălării de bani și predecesoarea dumneavoastră a înființat o funcție de coordonare în acest domeniu, ne-a spus că lucrurile sunt în desfășurare din acest punct de vedere și aș dori să aflu mai multe detalii din partea, uh, din, din partea dumneavoastră. Mai ales că și instituția pe care ați condus-o înainte, Autoritatea Bancară Europeană, a primit uh, com- uh, competențe în acest domeniu. Și apoi uh, există și cazuri destul de mm, proeminente cu banca ABLV care, trebuia, care făcea obiectul supravegherii, mecanismul unic de supraveghere, de exemplu. Apoi v-ați referit la Uh, problema respect, uh, uh, reprezentată de volumul prea mare de obligațiuni de stat în portofoliile uh, băncilor din uh, statul respectiv. Și aș dori să vă întreb ce intenționați să faceți pentru a uh, rezolva cumva această problemă. Mulțumesc! Thank you for the question. Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește uh, coordonarea, biroul de coordonare EML, acesta a fost uh, stabilit, suntem în uh, prin proces de recrutare, uh, s-au gândit funcțiile, au fost adoptate, aprobate, prin urmare recrutăm personal și asta va începe curând. Haideți să clarificăm puțin rolul pe care îl avem în ceea ce privește supravegherea în acest domeniu, adică că nu suntem practic un supraveghetor uh, EML, însă prin asta nu înseamnă că nu luăm în calcul în controlele noastre prudențiale toate aceste elemente. Cum spuneam în uh, introducere, sunt diverse domenii în care munca noastră poate să fie utilă. Uh, firește, uh, putem mai întâi identifica probleme în ceea ce privește controlele pe care le facem noi și este important să existe un cadru acum și am semnat un uh, memorandum de înțelegere cu toate autoritățile implicate la 1 ianuarie. E important să existe așadar canale prin care aceste informații să ajungă la supraveghetorii competenți în domeniul acesta al spălării de bani. Apoi, uh, suntem responsabili și pentru autorizațiile emise pentru toate băncile din zona euro, uh, unde trebuie să putem efectua niște evaluări foarte exacte și unde să încercăm să controlăm lucrurile atât de bine încât să ne asigurăm că în sectorul uh, bancar al Uniunii Europene nu ajung uh, elemente de uh, infracționalitate. Apoi, în ce privește guvernanța și controlele interne, firește fiecare bancă care s-a confruntat uh, cu probleme serioase legate de spălarea de bani uh, a demonstrat uh, slăbiciuni semnificative în ceea ce privește guvernanța și controlele interne. Deci e un punct de intrare important pentru noi. Acestea sunt așadar principalele domenii. Consolidarea cooperării cu autoritățile în domeniul spălării de bani, schimb de informații, firește bidirecționat dinspre noi spre ei și invers, și apoi uh, consolidarea uh, atenției pe care o oferim acestor subiecte în uh, controlele noastre prudențiale regulate. Acestea sunt principalele două domenii unde investim multă atenție. Apoi, în ceea ce privește expunerea băncilor europene la obligațiuni suverane la titlul de stat, uh, După cum spuneați, au fost probleme uh, și în trecut, și am fost vocal în legătură cu asta, probleme cu bănci care au avut o expunere excesivă. Mi-aduc aminte că ultimele date, când am văzut cifrele, existau bănci care aveau uh, o expunere de 10 ori mai mare decât uh, capitalul lor de titlu de nivel 1. Deci e clar că toate aceste instrumente sunt folosite pentru uh, acoperirea uh, cu lichidități, deci ca rezervă. E clar că o mare parte din capitalul acestor bănci ar dispărea. Prin urmare, o mare concentrare de uh, asemenea fonduri este o problemă. Trebuie să ne gândim puțin și la modul în care putem noi supraveghea băncile aici. Iar concret, se solicită din sală, ce măsuri concrete luați. Dacă credeți că există o concentrare excesivă, atunci solicităm băncilor să rezolve problema. Și să fiu sincer, în trecut, vă amintiți că una dintre primele măsuri uh, întreprinse în 2011, când uh, am, lucram la EBA și a existat această problemă de expunere excesivă a băncilor la, datorii, la obligațiuni suverane, am uh, uh impus uh, necesitatea de a avea în baza pilonului 2 uh, un fond de rezervă pentru a face față acestei expuneri excesive. S-a făcut în trecut, se poate face și pe viitor. Mulțumesc. Pervanș nu este aici. Așadar, pot să mă refer la trei subiecte. Uh, pe scurt, ne-ați reamintit uh, ce se întâmplă cu uh, cadrul dumneavoastră de acțiune pentru uh, creditele neperformante. Ați spus ce se întâmplă cu orientările, cu noul cadru de acțiune, cu orientările oferite pentru viitor. Am două întrebări aici. De fapt, una, se corectează vorbitorul. Uh, pentru că la numărul lor, uh, practic ați spus uh, că includeți acest aspect într-un uh, dialog de supraveghere și că aveți niște așteptări din această perspectivă. Deci înțelegem că, într-adevăr, ceea ce s-a hotărât în iulie a fost să existe un dialog, iar un dialog înseamnă uh, Uh, interacțiune, iar așteptările de supraveghere practic uh, vor fi specifice pentru fiecare bancă în parte. Ați confirmat acest lucru, înțeleg, uh, din ceea ce ne-ați spus. Apoi, în al doilea rând, există aici un aspect mai dificil, pentru că am încheiat negocierile legate de pilonul 1 o stopare prudențială a acumulării de credite neperformante pe viitor, însă mă gândesc acum din perspectiva așteptărilor de supraveghere și a acestui uh, mecanism uh, uh, de protecție prudențială să înțelegem clar diferența între pilonul 1 și 2 și apoi seturile diferite de reguli cu calendare diferite care se aplică băncilor. Uh, înțeleg că veți rezolva această problemă. Cealaltă întrebare se leagă de o hotărâre semnificativă a Curții Europene de Justiție luată ieri, care se referă la folosirea schemelor de garantare a depozitelor care trebuie prevăzute pentru uh, măsuri preventive în baza uh, articolului 11.3 din directiva DGS. A existat uh, o poziție a raportorului și a Parlamentului în legătură cu acest aspect, însă la un moment dat aceste instrumente au fost considerate ca fiind ajutor de stat, deci nu puteau fi folosite ca și garanție. Asta a dat uh, naștere unor consecințe uh, majore în țările pe care le cunoaștem cel mai bine, <laughs> iar acum uh, există controversă în legătură cu acest subiect. Îmi amintesc foarte bine că domnul Kubman mi-a spus că Comisia a afirmat că nu poate acționa pentru că este legată de mâini și de picioare de către instanță, dar se pare că instanța a hotărât că lucrurile stau de fapt altfel că nu e deloc așa. Prin urmare, mai e nevoie să lucrăm pentru a uh, ne uh, acoperi uh, lipsurile existente în legislație. Deci, cum comentați? Framework, let me start by... În ce privește cadrul NPL, dați-mi voie să vă confirm înțelegerea uh, orientărilor noastre legate de uh, um, stocul uh, de astfel de credite pe care le avem. Este parte a dialogului de supraveghere. Am transmis scrisori băncilor spunându-le uh, că au un anumit calendar la dispoziție. Dialogul a început și acesta va fi incorporat în uh, interacțiunea din uh, cadrul acestui proces, în cadrul acestui an. Uh, și în cadrul acestui dialog, firește, băncile pot să uh, pună sub semn întrebării uh, uh, recomandările, dacă se potrivesc cu diferitele lor portofolii și așa mai departe. Și apoi aceste așteptări existente pot fi comunicate și sperăm noi puse în aplicare de către bănci. În ceea ce privește adenda, Firește, există uh, o chestiune uh, legată de calendar și de diversele aspecte de interes, pentru că legislația pe care o gândesc colegiuitorii va începe să funcționeze pentru uh, împrumuturile care uh, uh, ar fi acordate din iunie anul acesta. Deci va fi vorba despre niște uh, credite care până acum nu au fost uh, acoperite și care vor trebui uh, uh, supravegheate uh, cumva. Până acum uh, exista totuși supraveghere uh, și așteptări de supraveghere pentru uh, uh, această dimensiune. Deci trebuie să ne gândim puțin cum putem să facem tranziția de la un instrument la altul. E o chestiune pe care va trebui să o discutăm. Uh, Firește, pilonul 1 are niște cerințe care uh, vor uh, rămâne niște uh, mecanisme de protecție pentru pilonul 1 practic vom solicita băncilor să vină cu noi uh, clauze de siguranță, însă dincolo de asta uh, nimic nu poate fi făcut uh, dacă există reguli care se suprapun. Nu acesta este obiectivul. Apoi, în ceea ce privește hotărârea Curții Europene de Justiție, E bine, deocamdată nu am analizat în detaliu această hotărâre, am discutat-o pe scurt ieri în cadrul Comitetului de Supraveghere. Ehm, firește, înțelegem că se deschid uh, acum noi uh, um, piste de explorat pentru gestionarea crizelor. Principala uh, observație aici ar fi că lecțiile învățate de pe urma ultimei gestionări a crizei a fost că trebuie să existe niște instrumente pentru lichidități, instrumente de intervenție care uh, să poată să fie activate în cazurile în care nu cad sub, uh, sub incidența mecanismului unic de uh, rezoluție. Firește, există foarte multe practici în, acest domeniu, uneori și o lipsă de instrumente, deci vedem ce rol potențial ar putea să aibă DGS-urile pentru a, a putea uh, asigura o funcționare a băncilor uh, care uh, ajung să aibă dificultăți. Firește, lucrurile ar putea fi schimbate astfel în cadrul general, dar trebuie să vedem întâi cu atenție ceea ce a afirmat curța. Curtea însă este o evoluție semnificativă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ce a spus cu privire la adendum și am citit ce, a a scris aici dacă se aleg măsurile din pilonul 1, măsuri legislative, odată ce acestea se pot aplica și odată ce toate portofoliile sunt vizate, ne vom adapta propriile uh, măsuri. Deci, da, este clar uh, că se va întâmpla acest lucru la un moment dat. Bun, următorul vorbitor, Sven Gigol de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, Bun venit uh, dumneavoastră în noul dumneavoastră rol. Uh, sper să colaborăm în continuare strâns, cum am făcut-o și până acum. Am uh, niște întrebări scurte și la obiect. Până acum, dumneavoastră ați fost pentru transparența măsurilor din pilonul 2 și în ceea ce privește publicarea rezultatelor testelor de rezistență la BCE, așa cum ați făcut-o și la mm, Autoritatea Bancară Europeană. Nou dumneavoastră rol, vă veți asigura că transparența BCE-ului, sistemului unic, mecanismului unic de supraveghere va face parte dintre prioritățile dumneavoastră? Apoi, în raportul privind mecanismul un, unic de, suprave, de supraveghere, am citit că nu se vorbește despre Da, să vorbesc despre creditare pe datorie. Ce măsuri veți lua pentru a face față acest, acestui risc și de ce nu se regăsește acest lucru uh, în raportul privind uh, anual privind uh, riscurile. Apoi, când vorbim despre creditele, vorbiți despre creditele neperformante, ce măsuri veți lua pentru ca standardele din uh, adendum vor fi aplicate nu numai de către băncile supravegheate direct, dar și de instituțiile mai mici de care vă ocupați, bineînțeles, și trebuie să asigurați și acolo un nivel similar de standarde de reglementare și nu în cele din urmă, în ceea ce privește raportul privind uh, băncile care sunt, se confruntă cu un risc de faliment, uh, cum ar fi ABLV, această bancă, um, ați putea publica o, o variantă mai lizibilă a acestui document? Mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări Acum, în ceea ce privește pilonul 2 și testul de rezistență. Vreau să vă răspund pe scurt, pe cât pot. Cred că solicitările, cerințele la pilonul 2 trebuie să fie publicate. Acestea au o legătură cu suma maximă ce poate fi distribuită poate duce la distribuirea de cupoane sau transformarea instrumentelor în capital. Sunt informații importante de privire la preț pentru investitori și trebuie să fie făcute publice. Acum, orientările la pilonul 2, asta este părerea mea personală, ar trebui să fie și ele făcute publice. Să fie și ea făcute publică. Am publicat multe informații în ceea ce este testele de rezistență, de pildă, după cum știți, sute de mii de puncte de date pentru fiecare bancă. În SUA au publicat 19 puncte pe bancă, dar dacă vorbești cu investitorii, atunci aceștia vor spune că li se dau doar informațiile pe care, care interesează. Unde este ștacheta de supraveghere în ceea ce vește capital pentru testele de rezistență, informații pe care noi nu o facem publică deocamdată, sau cel puțin nu în mod armonizat, fiindcă un lucru care mi se pare greu de acceptat este că acum, cel puțin uh, în zona euro, unde am eu jurisdicție, există unele bănci care publică totul, uh, solicitările și orientările din pilonul 2 și chiar informații privind uh, proiecte de privind scrisori pe care le trimitem noi băncilor, iar în alte sta- state nu se publică niciun fel de informații, nici chiar cele din pilonul 2. Și iată, acestea sunt extreme, dar există comportamente între acestea două. Iar în ceea ce privește publicarea informațiilor, eu prefer să se publice uh, cerințele privind uh, cerințele și orientările din pilonul 2, ambele. Chiar dacă este controversat acest lucru în uh, comunitatea de supraveghere, nu toată lumea este de aceeași părere, deci uh, vom avea niște discuții de loc ușoare. Acum, în ceea ce este testul de, testele de rezistență, și a, acum discutăm informațiile privind din testul de rezistență, dar nu aceste informații duc la procesul ulterior și la rezultatele finale. Uh, avem testele de rezistență, să zicem, și rezultatele în iulie și, și rezultatele procesului ulterior în decembrie abia. Iar modul în care aceste rezultate, se ține cont de aceste rezultate în evaluarea finală, diferă în funcție de deciziile de supraveghere. Eu am, am ținut un discurs în România când eram încă la EBA anul trecut uh, despre acest lucru, dacă vă interesează, când am încercat să pun la punct această propunere, am vrut să avem uh, informațiile primite uh, la, la finalul acestui proces care să ofere piețelor inf- informații privind procesul de supraveghere a băncilor, informații pertinente și necesare. Și uh, aș dori ca acest lucru să fie armonizat uh, la nivelul întregului sistem, nu doar pentru câteva bănci, ci pentru toate. Apoi, în ceea ce creditele pe datorie, acestea reprezintă un element important. Am, orient, am publicat niște orientări în 2017. La ora actuală monitorizăm modul în care sunt aplicate aceste orientări și ce am constatat este că uh, lucrurile sunt destul de eterogene. O mare parte a orientărilor au fost aplicate corect de bănci și uh, cel mai mare, cel mai mare progres a fost identificarea acestui concept de creditare pe datorie și asigurarea unui, unei gestionare a riscului pe, pe, pe aceste expuneri. Alte bănci nu aplică satisfăcător uh, acest sistem și, bineînțeles, avem contact uh, strâns cu ele și monitorizăm situația. Chiar dacă volumul nu a crescut semnificativ în ultimul timp și, bineînțeles, nu este atât de mare cum este la nivel uh, mondial și uh, e vorba de o piață de 2,3 trilioane la nivel mondial, iar pentru noi în Europa avem 310 miliarde. Cam, așa, cam acestea sunt cifrele pentru a înțelege despre ce vorbim aici. Faptul că uh, tranzacțiile cu um, credite cu o datorie mai mare, deci peste 50% datorie, uh, sunt în creștere și asta îngrijorează. Iar uh, noi monitorizăm această situație uh, nu este neapărat în uh, cartografierea riscului, în raportul de privind riscurile, dar nu înseamnă că nu supraveghem această problemă. În ceea ce privește creditele neperformante pentru instituțiile mai mici, noi ce facem? Uh, creăm orientări pentru instituțiile mai mari și după aceea punem la punct niște standarde comune care orientează aplicarea acestor standarde pentru instituțiile mai mici. Nu știu dacă s-a publicat ceva în acest domeniu. Poate voi putea reveni cu informații. În ceea ce privește deciziile ce? Ceea ce privește deciziile cu privire la bănci care sunt, uh, se confruntă cu riscul de a da faliment sau care sunt uh, în procesul de faliment, trebuie să mai așteptăm uh, pentru că perioada până la luarea unei decizii de un an uh, este prea îndelungată. Acum uh, încercăm să publicăm aceste informații în același timp ca mecanismul unic de rezoluție și de aici vin întârzierile. Iar uh, în ceea ce privește reducerea acestei perioade, serviciul juridic aici are un rol important și, bineînțeles, confidențialitatea deciziilor este foarte importantă și mult mai protejată poate uneori decât ar vrea autoritățile de supraveghere. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc. Am uh, câteva întrebări scurte pentru dumneavoastră, domnule Enria. În primul rând, fuziunile în Uniunea Europeană, mai ales pentru băncile care sunt prea mari pentru a da faliment. Sigur, nu vă cerem detalii aici, dar uh, ce părere aveți dumneavoastră despre aceste fuziuni, mai ales între bănci care au probleme? Iată, Deutsche Bank, de pildă, și Commerzbank în Germania. Și cum rămâne cu riscurile sistemice în acest caz, dacă astfel de bănci uh, fac, fuzionează, dacă aceste bănci care sunt prea mari pentru a da faliment uh, se fuzionează și uh, ce a spus dumneavoastră, am ascultat cu atenție ce a spus dumneavoastră în prezentare. Îmi pare rău că nu v-ați concentrat asupra activelor lichide de la nivelul 3 fiindcă întotdeauna a existat o discrepanță în uh, ceea ce privește acțiunile privind uh, acest uh, capital. Se face ceva acum mai mult în acest sens și puteți spune ceva despre testele de rezistență și acțiunile instituției dumneavoastră privind acestea. Au existat unele dispute cu privire la uh, testele de rezistență și aceștia BlackRock și uh, alte instituții. Și ne puteți da asigurări că nu se vor mai repeta aceste lucruri? Mulțumesc! În primul rând, dați-mi voie să spun că BCE uh, Organismul de supraveghere a BCE, supravegherea BCE-ului are un, o sarcină foarte clară în ceea ce privește fuziunile. Dacă și în cazul fuziunilor, noi trebuie să evaluăm uh, durabilitatea și validitatea procesului. Trebuie să ne asigurăm că există un plan de afaceri, că se, poate, că se va genera profit, că, se, că există o guvernanță potrivită, conducere potrivită cu capacități suficiente și un nivel suficient de capital și lichidități proporțional cu riscul noi, noi entități care va fi creată după fuziune. Și asta pentru a ne asigura că entitatea din urma, care va rezulta în urma fuziunii va putea să respecte în mod permanent uh, cerințele de supraveghere. Asta este principalul uh, element care ne interesează pe noi. În ceea ce, se, acest, în ceea ce privește aceste bănci prea mari pentru a da faliment, nu cred că există um, o discriminare în ceea ce privește dimensiunea băncilor. Uh, Soluția pentru aceste bănci la nivel mondial se bazează pe două garanții. În primul rând, dacă o bancă devine prea mare, prea complexă, prea interconectată, trebuie să-și internalizeze riscurile pe care le aduce sectorului financiar. Deci trebuie să aibă capital suplimentar și garanții suplimentare în bilanț pentru a um, garanta faptul că se reduce probabilitatea falimentului și, bineînțeles, uh, daunele pe care le-ar provoca sistemului financiar și economiei. Și asta se prevede, de pildă, pentru bănci importante la nivel sistemic în cadrul uh, la nivelul mondial. Apoi, acțiuni care sunt uh, um, um, acțiuni privind uh, solvabilitatea în uh, banca poate să, să poată fi să poate exista o, o rezoluție a băncii și că nu se ajunge la o criză. și ce înseamnă că trebuie să existe sisteme juridice simple, un plan de rezoluție adecvat și o capacitate de absorție a pierderilor care să garanteze că banca a, poate fi scoasă de pe piață ușor. Acestea sunt cele două garanții ce trebuie avute în vedere în momentul în care vorbim despre fuziuni. Ați vorbit despre fuziuni și vreau să uh, spun un lucru despre care nu m-ați întrebat, dar care este important, fiindcă adesea se vorbește despre fuziuni interne, transfrontaliere, naționale, transfrontaliere, dacă unele sunt de preferat, dacă una este de preferat în fața celelalte. Eu cred că nu trebuie să avem obiective de politică industrială în ceea ce privește fuziunile. Înțelegem că uh, uneori există avantaje pentru fuziunile na- naționale, fiindcă um, există o suprapunere în ceea ce privește costurile și uh, capacitatea de a ajunge la eficiență, dar noi ce ne dorim este să nu există piedici în calea fuziunilor transfrontaliere, deci să nu există un mediu de reglementare care să um, fie părtinitor din punct de vedere structural uh, față de um, fuziunile naționale, interne. Deci vrem să, să, să se creeze un mediu pozitiv care nu există la ora actuală pentru fuziunile transfrontaliere. În ceea ce privește activele în nivelul 3, poate că nu m-am exprimat eu clar în prezentare, în uh, prioritățile din 2009, uh, pentru 2019 există o prioritate privind uh, riscul de piață și evaluarea activelor, care dorește să uh, să, care se referă la active complexe care ar putea genera probleme de evaluare, asta nu înseamnă că nu s-a făcut deja până acum au um, existat uh, niște inspecții pe teren uh, pentru bănci care sunt uh, expuse, care au aceste instrumente complexe. Și acum vreau să vă spun că activele capitalului din nivelul 2 uh, și 3 sunt uh, foarte diferite, un grup de active diferite, uh, complexe, riscante, mai lichide, care pot să pună probleme din perspectiva de regulamente. Există alte produse mai simple pe care le oferă băncile firmelor, corporațiilor pentru a ajuta cu anumite acțiuni care nu pun aceleași probleme. În ceea ce privește consilierea, chiar în bugetul din acest an uh, dorim să uh, creștem numărul uh, personalului efectivului nostru, efectivelor noastre. Deci 40 de posturi suplimentare vor fi um, scoase la concurs anul acesta, tocmai pentru a um, pentru ca unele sarcini legate de testele de, de rezistență să devină interne pentru a reduce sau pentru, chiar, pentru a elimina chiar uh, colaborarea cu uh, consilierii externi. Mulțumesc, uh, Danuta Hubner. Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare pe scurt pentru dumneavoastră, pentru că cred că în unul din ultimele interviuri pe care le-ați dat în Financial Times, când ați fost, uh, v-ați menționa la concentrarea portofoliilor de obligațiuni de stat în bilanțul contabil a unor bănci. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră, care ar fi soluțiile posibile, impunerea unor limite pentru acumularea acestor obligațiuni, nicio pondere din punctul de vedere a riscului pentru aceste obligațiuni și apoi titlurile de stat garantate, de exemplu, ar putea să fie o soluție pentru această problemă. Vă mulțumesc. Mi-am, uh, am avut propriile idei din acest punct de vedere, pentru că, după cum am menționat deja, această concentrare a expunerilor la obligațiuni de stat a fost o mare preocupare deja din anul 2011, moment în care criza datorilor suverane era în desfășurare. Problema este că din învățămintele din propria mea experiență sunt următoarele. În primul rând, ar trebui să acordăm o atenție mai mare modul în care sunt tratate din punct de vedere contabil aceste expunări. Pentru că vedem că uneori băncile mută expunerea din uh, bilanțul uh, contabil unde aceste expuneri uh, sunt pentru ele se poate fi, poate fi uh, stabilit un uh, preț pe piață, într-o altă parte a bilanțului contabil unde um, prețul pentru aceste active este unul uh, istoric, ceea ce nu este o evoluție pozitivă din perspectiva autorităților de supraveghere. Ne-am dorit ca activele păstrate pentru a acoperi expunerea um, la fondurile lichide să fie uh, să aibă un preț stabilit de piață și astfel uh, băncile ar putea să-și gestioneze în mod activ portofoliul de aceste active și dacă apar riscuri mai mari care se materializează pe piață, atunci riscurile respective sunt acoperite direct de uh, fondurile de rezervă de capitalul băncii în ceea ce privește o concentrare excesivă a acestor active. Eu totdeauna am susțin că nu este nevoie de introducerea unor limite la aceste expuneri, pentru că, de fapt, consecințele ar fi negative, însă ar, am avea nevoie de anumite măsuri pentru a uh, împiedica acumularea unor, unor volume prea mari de expuneri, de exemplu, o taxă de capital dacă nivelul acestor expuneri depășește un anumit prag. Și în fine, am fost dezamăgit că această idee a unor uh, obligațiuni uh, europene sigure sau crearea unui, uh, unor instrumente secu- securitizate care mm, să reflecte diferite obligațiuni de stat, nu s-a bucurat de prea mult uh, sprijin. Cred că în cele din urmă vom avea nevoie de un asemenea tip de instrument pentru a permite un adevărat uh, instrument um, european care poate fi considerat a fi un activ sigur. Mulțumesc, Babet Winter. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule Enria. O să vă adresez întrebarea în limba germană. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și cred că și ați spus că în acest mandat uh, legislativ am progresat mult din punctul de vedere al cadrului de gestionare a crizelor și de armonizare europeană, însă în același timp a spus că nu suntem suficient uh, de pregătiți pentru a face față unor crize viitoare și că ar trebui să ne axăm mai mult pe regulamente și mai puțin pe direct, uh, directivă și unde credeți că ar fi fost mai bine să fi recurs la regulamente și nu la directivă care acum trebuie să fie transpusă în uh, legislația europeană. Deci, care ar fi fost punctele unde ați fi preferat să avem un regulament și o directivă și care sunt punctele care preferați ca pe viitor să fie adoptat ca instrument legislativ un regulament și nu o directivă? Și uh, Cred că pe viitor nu Parlamentul European va fi un obstacol în uh, calea definitivării Uniunii Bancare, ci uh, ECOFIN, Consiliul, uh, unde statele membre ar trebui să renunțe la un grad uh, suveranității. Deci există um, în continuare această abordare națională, ideea unor campioni naționali în mass media germană. Sunteți citat uh, cu criticile exprimate față de această idee și aș dori să vă întreb um, care este părerea dumneavoastră legată de apariția unor asemenea campioni uh, naționali și riscurilor uh, apărute uh, conexe cu apariția unor asemenea campioni naționali. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, aceste întrebări. Uh, poate limba mea germană se va îmbunătăți în urma timpului petrecut în Frankfurt, însă mai am cale lungă de bătut până acolo. În ceea ce privește preferința pentru regulamente față de uh, directivă. Există diferite domenii, ca și cum uh, evaluarea adecvării unde deja autoritatea bancară europeană a tras atenția, atenția asupra faptului că există o dificultate la, de a ajunge la practici comune europene. Pentru că toți, toate părțile interesate ar trebui să înțeleagă poziția relevantă în care se află. De exemplu, Autoritatea Bancară Europeană a încercat să producă orientări generale în acest domeniu care să prezinte practici armonizate, însă autoritățile naționale nu au considerat că ar putea să se îndrepte în această direcție, pentru că uh, legislația națională care transpunea o, o directivă uh, prevedea altceva. De exemplu, dacă este nevoie de evaluare ex ante sau ex post a membrului unui consiliu, un consiliu de administrație a unei bănci, este tratat în mod uh, diferit și Banca Centrală Europeană trebuie să țină cont de practici diferite pe plan național și uneori nu dispunem de instrumente juridice suficient de robuste pentru a interveni atunci când ar fi nevoie. Și ce am menționat în uh, intervenția mea inițială, măsurile de um, intervenție timpurii, echilibrul între acestea și măsurile de supraveghere. Uh, Uh, cele de supraveghere sunt mai bine definite pentru că ele fac parte din regulamentul privind uh, cerințele de capital, deci un regulament și fiind mai clare, înseamnă că recurgem mai des la aceste măsuri de supraveghere decât măsurile de intervenție timpurie, care fac obiectul unor uh, definiții pe plan uh, național. Deci un cadru european clar uh, și uh, pentru măsurile timpurii de intervenție ar fi foarte important. Și ar mai fi și alte domenii importante din acest punct de vedere. Există uh, un grad de discreție național care face parte din uh, ceea ce s-a numit și se numește compromisul danez a primului val a uh, regulamentului și directivei privind cerințele de capital, care a uh, garantat un uh, Um, o marjă mare de discreție națională, care în același timp îngreunează uh, funcționarea acestui sistem uh, european și cred că ar trebui să se facă o distinție între uh, măsurile mm, pilonul 1, pilonul 2, dar gradul de discreție care um, revine autorităților naționale este prea mare pentru că sunt măsuri care ar putea fi uh, puse în aplicare mult mai bine pe plan european. Când vine vorba de derogările, care, derogările pentru cerințele de capital care sunt puse în aplicare pe plan uh, național, acestea sunt un obstacol pentru um, circulația liberă a, a capitalului în uh, zona uh, euro. Este un motiv citat uh, deseori de bănci în calea fuziunilor transfrontaliere. Uh, și a fost o chestiune discutată, chiar dacă nu a fost acceptată de autoritățile naționale de curând. Și în ceea ce privește în domeniul și domeniul uh, combaterii spălării uh, banilor. Există o directivă care este transpusă pe plan național, chiar dacă nu este în domeniul în care noi avem responsabilități directe. Dacă ne-am îndreptat spre un regulament și în domeniul combaterii spălării banilor, lucrurile s-ar îmbunătăți pentru a crea o adevărată abordare a, a, europeană, mai ales că este un fenomen cu caracter european care ar avea nevoie de o soluție europeană. Mulțumesc! Nu văd niciun alt coleg prezent care să dorească să vă adreseze o întrebare, deci cred că putem încheia aici această audiere extrem de bogată. Dorește cineva să intervină la catch de ai, vă rog. Vă mulțumesc, mă bucură uh, faptul că sunteți alături de noi în noua funcție pe care o ocupați. Știu că luni în Financial Times ați dat un um, interviu foarte interesant privind uh, sectorul bancar și mă întrebam uh, ați spus că nu vă doriți intervenții politice v-ați referit la modul în care modelul de afacere a băncilor uh, este unul durabil și se discută despre două bănci care ar uh, trebui să fuzioneze și care nu se bucură în acest moment de un succes prea mare. Este vorba de două bănci germane, cred că știți despre ce bănci este vorba. Considerați că fuzionarea acestor uh, bănci ar permi, le-ar permite să depășească problemele cu care se confruntă ce ați cons- sau cum ați consilia guvernul respectiv? Să, inter- să nu intervină sau dacă intervină, cum să o facă? Mm, nu sunt un consilier guvernamental și nu pot consilia un guvern să adopte o poziție sau alta, după cum ați permis, după cum ați menționat și poate voi reuși să răspund și unei întrebări anterioare pe care uitasem privind campionii sau campionii naționali sau cei europeni. Eu cred că rolul autorităților de supraveghere uh, trebuie să fie unul cu totul și cu totul neutru, de a nu se lăsa influențați de argumente politice. Uh, sarcina noastră nu este de a promova campioni naționali sau campioni europeni și cred că această idee care exista o agendă politică în spatele acțiunilor de supraveghere, ne-ar influența în mod negativ uh, evaluările și, în plus, nici nu cred că putem consilia băncile Uh, sincer să fiu, uh, cred că putem, ce, ce putem face noi este să examinăm proiectele care ne sunt prezentate de bănci și să uh, verificăm dacă modelul de afaceri propus este unul rezonabil, dacă băncile pot funcționa uh, singure, dacă dispun de fonduri sufi- proprii uh, suficiente, dacă fuziunea ar aduce cu sine câștiguri din punctul de vedere al uh, funcționării uh, eficiente, astfel încât proiectul propus să fie unul viabil pe termen lung și un alt element important este uh, posibilitatea ca băncile să fie profitabile, să uh, fie interesante pentru investitori. Acestea investitor posibil. Acestea sunt uh, elementele pe care le examinăm și cred că sunt aceleași elemente care uh, trebuie să fie examinate de bănci înainte de a veni cu proiectul concret uh, de fuziune. Sven Giegold. Este minunat să vă avem alături de noi pentru un schimb de opinie aproape privat. Suntem trei sau patru colegi prezenți. Este o situație minunată și aș dori să continui cele spuse de Nina. Dintr-o perspectivă puțin diferită. Nu sunt cu, cu totul sigur că una din cele două bănci este o bancă cu adevărat uh, germană, dacă uh, este să examinăm structura uh, uh, proprietarilor și aceasta a fost o glumă adresată audienței uh, germane. Însă, pe fond, uh, cele două bănci despre care discutăm au o situație destul de slabă din a capitalului și știm dintr-o experiență lungă că chiar și în prima, că cu ocazia fuziunilor uh, care au uh, succes, o fuziune um, erodează baza de capital care se poate, capitalul care se poate, situația capitalului care se poate îmbunătăți pe parcurs, însă ai nevoie, e nevoie de fonduri proprii de capital pentru a fi, uh, finanța o fuziune. Și în acest context aș dori să întreb care este uh, rolul um, mecanismul unic de supraveghere în, însoț, în însoțirea unei asemenea fuziuni. Știți că și autoritatea de supraveghere germană uh, a impus anumite cerințe clare și Nina, dacă doresc să influențezi dezbaterea publică, ar trebui să te adresezi colegilor tăi socialdemocrați din Germania, care influențează și BaFin, autoritatea de supraveghere germană, și rămâne acest semn uh, de întrebare dacă autoritatea de supraveghere germană este cu totul și cu totul neutră din acest punct de vedere și în acest context devine și mai relevant care este atitudinea mecanismului unic de supraveghere. De urmare, aș dori să vă întreb care este uh, rolul instituției dumneavoastră în contextul acestor discuții privind o posibilă uh, fuziune. Veți examina ce se întâmplă cu capitalul Uh, noi instituții care ar trebui să acopere anumite costuri. Veți verifica care este efectul posibil a acestei fuziuni asupra situației capitalului băncilor și care considerați că este rolul dumneavoastră, chiar dacă înțeleg că nu aveți un rol uh, direct privind sectorul uh, bancar, de consilierea sectorului bancar, vă revine un rol prudențial. Îmi pare rău, Poate mă repet, dar ace- acesta este rolul nostru. După cum am spus, examinăm planul de afaceri pe care ni-l prezintă banca respectivă și verificăm dacă planul, modelul respectiv de afaceri uh, este unul viabil din punctul de vedere al uh, fondurilor proprii, capitalului, al riscurilor combinate pentru cele două entități și dacă uh, entitatea nou născută se va afla într-o situație care ne garantează că pe termen mediu și lung va respecta uh, cerințele de capital. În mod evident, vom verifica situația capitalului bănci și băncilor și a noi entități bancare care se, se naște. Am făcut acest lucru în trecut și în cazuri recente cu bănci care s-au confruntat cu dificultăți, care au făcut obiectul unor planuri de restructurare, au a fost, uh, au făcut obiectul unor recapitalizări interne, externe. Am uh, încercat să vedem dacă situația capitalului unei bănci este una sigură pe o perioadă de timp uh, suficient de lungă în viitor, astfel încât să nu avem preocupări din acest punct de vedere. Și în plus, după cum am spus deja, ex, examinăm profitabilitatea băncii, costurile cu care se confruntă băncile respective, pentru că mulți, uh, multe bănci au o pondere a costurilor față de venituri uh, excesiv de mare și în plus um, examinăm și riscul reprezentat de uh, efectuarea fuziunii respective. Are you concerned uh, if two weak banks merge? Uh, sunteți uh, preocupat de o astfel de fuziune sau ați fost deja contactată? Ce s-a întâmplat? A fost contactată instituția dumneavoastră în aceste stadii destul de timpurii ale pregătirii? Nu, nu trebuie să fim contactați. Noi ținem legătura constant cu băncile, însă, da, firește, am fost informați de faptul că urmau să înceapă negocieri, însă nu pot să spun decât că acum așteptăm să vedem unde vor uh, ajunge uh, negocierile, uh, când se vor finaliza, așadar nu facem altceva decât să așteptăm. În general, ideea este că noi, ca și supraveghetori, Preferăm situația în care avem practic bănci puternice. Asta se înțelege de la sine, dar uh, nu ține de noi să facem uh, Uh, vreun comentariu legat de situație înainte de a se face propuneri. Propunerile trebuie să fie ferme și apoi trebuie să vedem dacă vreo, vreun târg are sens din perspectivă uh, financiară, dacă poate să atragă investitori și așa mai departe, după care mm, nu facem altceva decât să privim situația cu un ochi de supraveghere prudențială și atât. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Schimbul de opinie a fost uh, uh, foarte interesant. Uh, putem încheia această ședință. Îi mulțumim domnului Andreea Enria, iar următoarea ședință noastră va avea loc pe 1 aprilie la ora 15 și nu este o glumă. Mulțumesc!